Good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor. Vă rog să luați loc pentru a putea trece la reuniunea comisiei, pentru că votarea va dura puțin mai mult decât preconizasem, tocmai am aflat. Deci punctul 2 de pe ordinea de zi. Dacă nu există obiecții, haideți să adoptăm proiectul de ordine de zi. Punctul 3 Procesul uh, verbal al reuniunii din 23-24 ianuarie a fost transmis. Dacă nu există obiecții, acest proces verbal va fi considerat a fi adoptat. Am câteva comunicări. Any other business, there is nothing that has been... La diverse, la diverse nu s-a făcut nicio propunere în ceea ce privește deciziile coordonatorilor. Am o, lung, o listă lungă de puncte de prezentat adoptarea proiectului de ordine de zi pentru martie. Am dat curs tuturor propunerilor făcute și toate elementele propuse au fost introduse pe ordinea de zi. Cred că nu trebuie să le, să le citesc. Coordonatorii noastre sunteți prezen, sunt prezenți, puteți să întrebați. Rapoarte și avize. Cetățenia, se va, de ea se va ocupa ALDE raportul de proprie, din proprie inițiativă AFCO privind uh, inițiativa cetățenească uh, revină PP-ului. În temeiul articolului 54 vom fi comisia asociată. Comisia competentă pe fond va fi, desigur, AFCO. Recomandări con- uh, contestate. Am votat. Am discutat și uh, chestiunile din categoria B în legătură cu Brexit am primit 120 de petiții în urma retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană și contribuția noastră la rezoluția Parlamentului European a fost votată și urmează să fie transmisă organismelor relevante. Vom avea o diere comună între Libe, eh, Ample și Peti, cândva în primăvară, aprilie, mai, iunie, am decis eh, vizitele de informare, una în Spania deja în eh, luna mai, înaintea pauzei de vară, cu patru membri și cu uh, patru membri ex officio. Am discutat și vizitele de informare organizate în a doua jumătate a anului 2017. Rețeaua PETI va demara deja în martie, în 21 martie, la ora 14. Este o inițiativă foarte bună și invităm toate comisiile să participe la această rețea. Grupul de lucru privind bunăstarea copiilor, prezidat de Eleonora Evi, se apropie de sfârșitul activităților, lucrează la un uh, document de lucru care va cuprinde și o listă lungă de recomandări și comisia noastră va putea să voteze aceste recomandări și în momentul în care vom încheia acest dosar, înseamnă că va fi încheiată activitatea grupului de lucru care se ocupă de chestiunile care țin de bunăstarea copiilor. Ce mai trebuie să vă comunic, oare? there, there was an exchange on the irregularities in the plenary vote. Am discutat uh, neregulile um, care au avut uh, loc cu ocazia votării raportului anual al Comisiei Peti pe anul 2015, înregistrate în luna decembrie, la cererea verzilor și cu acordul majoritar al coordonatorilor, am decis să trimitem o scrisoare președintelui Parlamentului Tajani prin care atragem atenția asupra celor întâmplate pe parcursul uh, ședinței respective. Cam atât din punctul de vedere al deciziei coordonatorilor și am ajuns deja la punctul 7 de pe ordinea de zi, votare. Deci vă rog să vă introduceți cartelele de vot pentru a verifica prezența, în primul rând. S-a deschis votul pentru a vedea dacă este întrunit quorumul din partea tuturor grupurilor politice. 20, 21. Do we have the right proportion among the groups? Ponderea între ponderea grupurilor politice este cea potrivită? Okay. It seems that we can we can proceed to the vote. And the... Se pare că totul este în ordine, putem uh, trece la vot o scurtă propunere de rezoluție referitoare la obstacolele pentru exercitarea libertății cetățenilor. Considerentul B. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Haideți să verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Considerentul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 împotriva abținări, cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. A cincea parte. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Considerentul G acum, din nou vot pe părți, prima parte. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A treia parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul H. În trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A treia parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Considerentul I acum. Eliminarea. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Avem acum un vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul J, două părți. Cine stă pentru? Prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținere. Se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. abținere, Se respinge. Considerentul K, cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Considerentul L, cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă.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 pentru, împotriva abțineri se adoptă. A patra parte, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 2, în două părți, prima parte, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm această parte. S-a deschis votul. închis votul. A fost respinsă. Un vot diferență. Aliniatul 4 acum. Aliniatul 4. Cine este pentru? Amendamentul de eliminare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Avem acum un vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? împotrivă, abținări se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Nu este ducă. Da. A treia parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A patra parte. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. A cincea parte acum. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A șasea parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 6 acum. Trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. A treia parte. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. Alineatul 7, prima parte, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă, a treia parte, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă, Aliniatul 8, prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A treia parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 10, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 11, un amendament oral lingvistic, nu știu dacă trebuie supus votului, nu. Are un caracter lingvistic. Avem acum votul pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A treia parte, pentru, împotriva, abțineri, cred că trebuie să verificăm. Deschid votul pentru a treia parte. fost respinsă, din nou, diferență de un vot. Alineatul 15, acum în două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri, cred că trebuie să verificăm și această parte, s-a deschis votul. Respinsă. Alinatul 17, prima parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Alinatul 19, pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă aliniatul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 21 partea de eliminare pentru împotriva abțineri se respinge. Urmează acum un vot pe părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se respinge. A doua parte pentru. Nu, devine caducă. Trecem acum la liniatul 22 cu un amendament oral lingvistic. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Urmează acum un vot pe părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Deschid votul pentru a doua parte. S-a închis votul. Se adoptă diferență de un vot. Urmează acum a treia parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final acum, documentul în întregimea sa, și deschid votul electronic. S-a închis votul și se adoptă cu o largă majoritate. Mă autofelicit de această dată și haideți să trecem la următorul punct. Thank you. So I'm opening the vote on, no, I'm opening the discussion on the opinion on Brussels 2A. Deci, discutăm Bruxelles, rap, Bruxelles 2A, regulamentul 2A. Raportarea este doamna Capezon Ruiz, care a fost înlocuită, este înlocuită de doamna Rozier și vă dau cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Effectivement. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, iau cuvântul în numele colegei mele, Soledad Cabezon, care nu a putut să fie astăzi prezentă. Raportul vorbește de o propunere de reformare a regulamentului cunoscut sub numele de Bruxelles 2 bis, care stabilește regulile în uh, ce privește cooperarea în dreptul familiei. Obiectivul este de a crea un spațiu de justiție și legi fundamentale care să se bazeze pe încrederea reciprocă eliminând obstacolele care îngreunează aplicarea unor uh, decizii judecătorești într-un mod mulțumitor în Uniunea Europeană. Totul uh, în ideea recunoașterii reciproce și, bineînțeles, uh, din dorința de a proteja cât se poate de bine interesele copiilor, simplificând procedurile și îmbunătățind eficacitatea acestora. E vorba de o procedură de consultare, în cazul de față, iată, în acest context, amendamentele propuse de colega mea în proiectul ei de aviz vizează următoarele puncte. Primul se pronunță asupra violenței cu caracter sexist, cu alte cuvinte, violențele la care este supus un individ din cauza sexului acestuia ar trebui să fie luate în calcul în revizuirea regulamentului Bruxelles 2 bis. În al doilea rând, e vorba de audierea copiilor, de altfel, mărturile copiilor ar trebui să fie unul din cele mai importante elemente luate în calcul atunci când se ia o decizie. Copiii sunt o parte vulnerabilă în, în aceste situații, iar drepturile lor trebuie să fie garantate. În al treilea rând, medierea. Ar trebui să se încerce să se simplifice medierea între părinți în măsura posibilului. În același timp, copiii trebuie să fie tot timpul însoțiți la audieri de psihologi, de specialiști, pentru că uh, se poate să fie vorba de o perioadă deosebit de dificilă pentru acești copii. În acest fel se poate pune baza unei relații cât se poate de pașnice între copil și uh, părinte, având în vedere contextul dificil. În al patrulea rând, deși, contextul, deși situația economică a unui părinte joacă un rol important, nu poate să fie un factor determinant în evaluarea capacității unui părinte de a se ocupa de copilul său. Trebuie, uh, trebuie luați în calcul și alți parametri. În al cincilea rând, informarea părinților de-a lungul procedurii, informații care trebuie să fie deplină și trebuie să fie disponibilă în limba persoanei vizate. Și ultimul punct, cum se dorește adesea, ar fi dorit ca Comisia să prezintă o evaluare a acestei uh, reformări la 5 ani după intrarea în vigoare a acesteia. Iată, dragi colegi, principalele aspecte care fac parte din propunerea colegei noastre Soledad Cabeson. Vă mulțumesc și dau acum cuvântul direct domnului Marias. το οποίο έχουμε να συζητήσουμε. Όπως είπαμε αφορά την... Pentru acest proiect de aviz atât de important, uh, el vizează recunoașterea hotărârilor judecătorești și diferențele care pot să existe între diferitele statuturi care, statute care sunt acordate părinților. Uh, Uh, știți bine că avem multe cazuri de răpiri internaționale, avem multe cazuri de familii mixte, multă mobilitate, mobilitate în Uniunea Europeană și așa mai departe. Iată, avem o serie de hotărâri uh, judecătorești, care înseamnă uh, hotărâri de divorț, care trebuie să fie executate în diverse țări europene. Și bineînțeles, se hotărăște cine va obține garda sau îngrijirea copilului respectiv și deseori este foarte greu ca aceste hotărâri să fie executate, să fie respectate. Există multe încălcări din partea unui părinte sau altuia. Și, într-adevăr, avem nevoie să modificăm legislația, ceea ce și se întâmplă acum în condițiile în care facem o distinție uh, uh, între statul de părinte și cel de tutore și așa mai departe. Este în interesul copilului. Legislația trebuie pe asta să meargă, pe ce, care este interesul suprem al copilului. Să nu uităm că e important să știm și ce își dorește copilul respectiv. Nu poți să iei o hotărâre care să meargă împotriva dorinței copilului, mai ales dacă acesta are totuși o arește vârstă, 13 ani și așa mai departe, deci un pic mai mare, și este o persoană care este în stare să-și uh, exprime propria poziție și asta trebuie luată în considerare. Iar, uh, bineînțeles, uh, în amendamente se reflectă exact această idee, cum că copiii, mai ales la 16 ani încoace, acestora trebuie să li se respecte neapărat uh, uh, dorințele, doleanțele. Este ceva foarte interesant în sensul că, da, e vorba de un exercițiu prin care încercăm să remediem anumite probleme care apar din aplicarea defectuoasă a legislației în statele membre încă o dată, cel mai important lucru aici trebuie să fie interesul suprem al copilului. Trebuie să luptăm, pe de altă parte, și împotriva cazurilor de uh, violență conjugală și să ne dorim o egalitate de gen și așa mai departe. Iată ideile principale pe care noi ne-am dorit să fie mai bine subliniate și le subliniem în amendamentele noastre. Dorim de asemenea ca textul în general să fie uh, îmbunătățit, textul care apoi va fi apoi votat, adoptat de către comisia noastră în viitorul apropiat. Articolul 24 prevede o audiere uh, așa cum trebuie uh, a copilului în lumina articolelor din uh, Convenția Drepturilor Copilor și din Carta Drepturilor Omului. Vă mulțumesc foarte mult! Um, now I'm giving the... Iar acum, doamne Envi, vă dau cuvântul. Grazie, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Obiectivul uh, Comisiei uh, Europene cu uh, reformarea Bruxelles II se referă la crearea unui adevărat spațiu de justiție și securitate comună și, bineînțeles, recipro- recunoașterea reciprocă a și executarea hotărârilor judecătorești cu uh, promovarea în permanență a dreptului suprem al uh, minorului. A existat uh, o revizuire, o evaluare în lumina programului REFIT, au avut loc și consultări publice a acelor părți interesate și astfel s-au desprins niște lacune în materie când vine vorba de definirea autorității parentale și atunci se impune uh, o modificare uh, legislativă. În uh, introducere, Comisia spune că în condițiile în care cooperarea judiciară și gradul de încredere între autoritățile judiciare um, au atins, uh, deci aceste lucruri au ajuns la um, maturitate, atunci e clar că se pot elimina niște formalități între statele membre și uh, poate să aibă loc o adevărată recunoaștere a deciziilor judecătorești. Dincolo de aceste vorbe eh, ale comisiei și mai mult deziderate, trebuie să coborâm cu picioarele pe pământ și să înțelegem în realitate, concret, ce se petrece și cum se întâmplă dreptul familiei în statele membre. Vreau să spun că aici statele membre nu au competență, Uniunea Europeană nu are decât o competență la concurență cu statele membre și anumite state membre ar putea să-și permită să nu respecte interesele copilului. Pentru că um, intervenția UE s-ar putea să fie contraproductivă. Și atunci știm foarte bine că la comisia noastră au fost semnalate astfel de abuzuri și de probleme cu aplicarea legii, legislației europene și atunci ne pierdem cumva în detaliu și nu ne concentrăm pe adevăratele acte legislative cu valoare comunitară. Știm foarte bine că aici vin deseori cetățeni cu petiții care denunță încălcarea sistematică uneori a unor drepturi fundamentale pe care uh, Uniunea Europeană și-a propus uh, să le uh, protejeze. Eu prezidez grupul de lucru pentru bunăstarea copiilor și am înțeles acest lucru. Există o serie de proceduri și de mecanisme care deseori nu sunt ancorate în concretețe în statele membre și este foarte clar că aceste state membre nu colaborează, nu cooperează suficient când e vorba de aceste decizii cu caracter, caracter uh, transfrontalier. Dau un exemplu. Uh, autoritățile germane și așa mai departe, un cazul recent pe care l-am avut uh, la această comisie, autorități germane care nu și-au dat concursul că atunci când l-am solicitat. În concluzie, uh, putem să ne eh, străduim și să vizăm o armonizare aici și sper că comisia noastră va atinge rezultate bune în sensul că va putea să denunțe cât se poate de clar eh, acele mecanisme și sisteme care mai mult se opun decât să rezolve problemele de justiție și de bunăstare și de drepturi ale, ale fundamentale pe care noi le, le observăm. Circulația hotărârilor judecătorești prin această hotărâre a Comisiei sau această, această, această reformare nu va fi facilitată, din potrivă. Exemplu, Comisia identifică 16 lacune principale uh, ale uh, acestui, exer- acestui proces. Uh, problema cu execuator, de pildă. Și aici mi se pare că nu suntem pe calea cea bună. Cât privește audierea minorilor, aici apar uh, multe noutăți. Și am avut o audiere noi pe această tematică a autorității parentale și a comunicării între autorități. Autoritatea parentală este foarte importantă ca să, ca să fie definită și ea are un, un impact foarte important asupra hotărârilor judecătorești care la rândul lor sunt impactat, care la rândul lor au o mare influență asupra uh, vieții acestor uh, familii este clar că nu trebuie să uh, se impună mecanisme, proceduri și practice, practici în, înainte de a face o evaluare sistematică uh, a ceea ce se întâmplă și se petrece deja, deja în statele membre. În caz contrar, uh, intențiile noastre vor fi pur și simplu vorbe goale, pentru că noi suntem mânați de o serie de valori, de valori internaționale, de Carta Drepturilor Fundamentale și așa mai departe. Dar, bineînțeles că, pe de altă parte, nu trebuie să acceptăm o știrbire a acestor drepturi. În orice caz, îi mulțumesc colegului pentru că ne-a transmis prima versiune a raportului său. Mulțumesc foarte mult, doamna Danuca. Ždanoca. Thank you. Uh, I have some remarks. Mulțumesc. Am câteva observații în ceea ce privește amendamentele înaintate de raportoare. Suntem de acord în îndeoseb cu amendamentul 1, 2, 3, amendamentul 4, Dacă analizăm amendamentul 4, unde se precizează un lucru cu care suntem de plin de acord, și anume că e nevoie de mediatori profesioniști împreună cu psihologi și asistenți sociali. Nu sunt de acord cu amendamentul 8, care afirmă că atunci când copilul are aproximativ 13 ani, trebuie să se ia în calcul declarația acesteia, iar de la vârsta de 16 ani, declarațiile copilului ar trebui considerate ca decizie. Am o întrebare pentru raportare. Cum a ajuns la acest prag de vârstă și cum a stabilit vârsta la care deciziile și dorințele copilului trebuie luate în calcul. Am îndoielile mele în acest sens. La amendamentul 5 se spune că situația economică a unui părinte nu ar trebui să fie considerată ca fiind un element determinant în evaluarea capacității acestuia de a avea grijă de copil. Nu cred că doar situația economică, ci și cetățenia sau naționalitatea unui părinte. Așa se întâmplă adesea. În petițiile pe care le primim, se acordă priorități, prioritate unor uh, cetățenilor din statul unde locuiește cuplul Adesea trebuie să atragem atenția asupra acestui fapt în text. Iată de ce vom înainta amendamente în acest sens. Vorbeați aici și despre limbă. Foarte bine, pentru că adesea ne confruntăm cu situația unor cupluri din țări diferite, cu limbi diferite. Aici, la articolul 46, aliniatul 5 din propunerea comisiei, vorbim de ideea reședinței obișnuite. Din câte știm, e o problemă considerabilă pentru că în diferite documente ale UE acest, acest concept e, diferit, e definit în diferite feluri. Am vorbit de acest lucru în mai multe din rezoluțiile noastre. Uh, iar uh, faptul că nu există o definiție foarte clară a ceea ce înseamnă reședința obișnuită pune o problemă. Văd că raportoarea nu e în sală. Nu cred așadar că mai are rost să uh, mă întind prea mult, iar acum, în ceea ce privește evaluarea funcționării acestui instrument, sunt pe deplin de acord să nu impunem un interval de, 5, de 10 ani, așa cum a propus Comisia, ci de 5 ani. Așadar, la 5 ani după adoptare să facă obiectul unei analize. Mulțumesc, doamnă Danoca, și dați-mi voi să vă spun că doamna Rozier o înlocuia doar pe doamna raportor. Vă propun să trimiteți întrebările dumneavoastră în scris pe adresa raportoarei. Cred că cel mai simplu ar fi să procedăm. Da, pot să explic. 13 și 16. Nu înțeleg. Acum am să dau cuvântul domnului Viland. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc și raportoarei și comisiei, înainte de toate. având în vedere că acest subiect a fost reluat și având în vedere propunerile pe, e, în discuție, așa cum spunea și doamna Danuca deja, mă întreb în ce măsură amendamentele merg dincolo de domeniul de aplicare al acestei propuneri, de pildă, la amendamentul 5 am impresia că domeniul de aplicare al propunerii e, e, se părăsește, de pildă la amendamentul 8, care tocmai a fost abordată de doamna Danuca, pragul de 13 și 16 ani, dacă acestea uh, pot fi eliminate, aș dori să vă reamintesc că există tradiții juridice diferite uh, care precizează vârsta de la care copiii pot fi audiați de un judecător. Dacă, de pildă, dinainte de 16 ani, putem introduce, sau dorim să introducem un prag uh, anterior, deja intervenim în tradiția juridică națională și nu cred că putem pretinde să modificăm dreptul material în statele membre. Pentru că în multe decizii, în multe situații depinde de uh, ceea ce judecătorul consideră ca fiind cel mai bine pentru copil. Dacă într-o anumită situație, de pildă, între, într-un cuplu de, doi, de două persoane din Cehia sau două persoane din Italia, indiferent de dreptul de legislație națională, spun din propria experiență, atât din uh, experiența personală cât și um, a copiilor, există domenii uh, unde un judecător privește lucrurile altfel și de multe ori e uh, mai bine să recurgi la perspectiva unui terț care cunoaște situația. Cred că uh, dacă um, ar fi să introducem această limită, statele membre ar pierde această pârghie asupra legislației naționale și nu cred că putem interveni aici. Este un subiect important iar uh, subiectul abordat uh, adesea al violenței de gen, există multe alte subiecte importante, nu înțeleg de ce când vorbim de uh, decizii judecătorești și de executarea acestora și recunoașterea reciprocă, de ce se pune accentul pe o anumită circumstanță. Foarte concret, cred că în aceste chestiuni ar trebui să folosim expertiza Comisiei PETI și a Ombudsmanului. Cred că există multă experiență în acest sens, de pildă doamna Evi a scos în evidență câteva aspecte în acest sens. Cred că accentăm prea puțin situația dacă o instanță a unei țări terțe, de pildă, familia locuiește în statul membru A, după care membru, în statul membru B, după care se ajunge la o decizie în ceea ce privește custodia, după care unul dintre părinți care are uh, dreptul de custodie merge în statul C iar uh, părintele exclus se adresează instanței, instanța iar instanța din statul C spune că pur și simplu nu mă interesează pentru că deja s-a emis o decizie în statul B. Iată ce ar trebui să se afle în centrul considerațiilor noastre. Iar din păcate cred că situația nu a fost suficient luată în calcul prin amendamentele actuale. Am putea să facem multe, mai ales în ceea ce privește uh, custodia, unde copiii sunt aduși în, sunt aduși în instanță. Pentru că atunci nu ar trebui să se întâmple încă o dată totul la nesfârșit în fiecare stat membru unde uh, se locuiește cu copiii. Aceste procese împovărează copiii care ar trebui să fie protejați. Un proces e destul atunci când s-a pronunțat o decizie, aceasta ar trebui să fie respectată peste tot pe continent. Și cred că tocmai comisia noastră ar trebui să fie mult mai fermă în acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am încheiat cu vorbitorii asupra acestui subiect, iar doamna Rozier mi-a tras atenția că a uitat să scoată în evidență că e vorba de o reformare a regulamentului Bruxelles 2, iar amendamentele aduse la aviz ar trebui să se, baze, să se bazeze pe petițiile pe care le-am primit pentru a aduce această contribuție cu caracter specific adresată Comisiei uh, Libă, care este comisia competentă pe fond. Aș dori să atrag atenția. Termenul limită pentru amendamente este data de 9 martie la 3 după amiaza, iar votul va avea loc pe 25 aprilie. Haideți să trecem la următorul punct avizul în ceea ce privește monitorizarea aplicării, aplicării dreptului UE în 2015. Rolul acestei comisii este, bineînțeles, uh, uh, urmărirea legăturii între Uniunea Europeană și cetățeni și urmărim îndeaproape în fiecare zi problemele cu care se confruntă cetățenii continentul nostru. Și mă bucur că în acest aviz uh, pot să reflecte acest lucru. E un aviz pe care eu îl redactez. Bineînțeles, competența, uh, comisia competentă pe fond este jury, Elaborează în fiecare an un aviz la care suntem invitați să aducem uh, un aviz. Termenul limită pentru amendamente este data de 6 martie la ora 18. Cu alte cuvinte, 6 după amiaza, 6 martie, așadar, la 6 după amiaza, iar votul la jurie e prevăzut pentru data de 12 aprilie. Iar la comisia noastră pe 22 martie. Prin urmare, nu vreau să intru în amănunte în plus. Suntem în întârziere, așa că propun să trecem la punctul 10. Acesta este amânat câteva clipe până când uh, șeful delegației revine, dar cred că ar trebui să trecem la petiția 1412 din 2015 în ceea ce privește dispozitivele de invalidare din vehicule. Petiția nu e în sală, iar reprezentantul uh, uh, comisiei este Barbara, care îi dau cuvântul imediat. Thank you, Chair. I would like to... Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să vă prezint uh, situația actuală a măsurilor întreprinse de comisie. În primul rând, am introdus o nouă, o nouă metodă de un nou ciclu de testare, așa numitul ciclu de testare RD, printr-un pachet de difer- mai multor uh, acte de reglementare. În primul rând este vorba de publicarea pe 20 martie și 20 aprilie 2016 a două acte legislative prin care Comisia a întreprins pași importanți înspre reducerea nivelului de poluare cu noxe. Prin al doilea act, Comisia s-a angajat să activeze revizuirea așa numiților factori de conformitate menționați în această petiție revizuire anuală, astfel încât factorii de conformitate să se apropie cât mai uh, rapid de valoarea 1. Comisia a propus un al treilea act care va reduce discrepanța între uh, particulele fine măsurate în laborator și cele mă, uh, măsurate în condiții reale de condus în lumina deciziilor luate de statele membre de toamna anului trecut și această decizie este monitorizată acum de Parlamentul European și de Consiliu și în acest moment lucrăm la al patrulea act legislativ care va consolida aspectele care țin de supravegherea pieței și includ, de exemplu, testări efectuate de laboratoare independente. În luna ianuarie trecută, Comisia adoptat orientări generale privind modul în care strategiile de reducere a emisiilor de către producătorii de autoturisme sunt monitorizate și care și linii directoare care sunt utile statelor membre în identificarea anumitor uh, uh, instrumente de invalidare. În plus, Comisia evaluează programele în desfășurare privind uh, așa numitele sisteme portabile de măsurare a emisiilor, și în temeiul informațiilor pe care le vom colecta, vom putea să propunem o revizuire a factorilor uh, de conformitate uh, prevăzuți în al doilea act. Cam atât din uh, partea mea. Mulțumesc și dau cuvântul colegilor care doresc să intervină. Doamna Evi. Grație, președinte. Mulțumesc foarte mult, Doamna președinte. Comisia a făcut o listă a tuturor împlinirilor pe care le-a avut în ultimii ani. Iar astăzi, acum o oră chiar, s-a votat raportul final uh, de la Comisia de Anchetă EMIS, pe care am avut-o aici la Parlamentul European pentru a încheta acest scandal. Niște cifre. Factorii de conformitate au fost inter, introduși pentru a dupla uh, Uh, dubla limitele de dioxid de azot și de alte particule fără niciun fel de dovezi științifice, lucru care se arată și în raportul final, uh, lucruri care s-au făcut la insistența constructorilor auto și mai ales la insistența unor state membre, printre care și statul meu, Italia, care a, au adoptat o strategie a tărăgănării când vine vorba de introducerea text, testelor de uh, Uh, în, pe condiții de drum reale. Și atunci factorii de multiplicare sunt foarte eh, mari, mult mai mult decât ar fi necesar. De-a lungul uh, ciclului de audier pe care l-am avut la Comisia EMIS, toți experții, uh, tehnicienii au spus că limitele astăzi pot să fie eh, respectate în condiții reale legislația americană este mult mai uh, drastică decât cea europeană și dacă ea este respectată, se poate. Și atunci, din punct de vedere tehnic, nu există niciun fel de uh, necesitate de a uh, modifica factorul de conformitate cu acești factori de multiplicare. Eu, uh, în aceste condiții, îmi doresc ca petiția aceasta să rămână deschidă și chiar dacă am votat astăzi, este clar că situația e departe de a fi uh, finalizată. Vreau să reamintesc că până acum discutăm uh, de teorii, dar pe străzile noastre, până una alta și pe autostrăzile noastre, continuă să circule vehicole care de zeci de ani Uh, au poluat și poluează uh, atmosfera. Și permitem așa ceva. Situația este gravă, este dramatică și are un impact foarte negativ asupra sănătății populației. Să reamintim, în Europa, uh, agenția de profil spune că 430.000 de oameni mor prematur, deci în Europa, în fiecare an, din cauza polorii aerului. Mi se pare că sunt niște cifre cât se poate de înfricoșătoare. Trebuie să abordăm situația în mod cât se poate de serios, să ne gândim la ce mașini sunt în circulație și să ne asumăm răspunderea și să-și asume răspunderea cei care trebuie să o facă. Până acum nimeni nu o face și mai, cu atât mai puțin uh, producătorii care nu plătesc absolut nimic. Uh, cetățenii din Statele Unite au primit niște despăgubiri. În Europa, absolut nimic. E clar că cetățenii europeni sunt cumva cetățeni de mâna a doua. Problema este enormă și nu putem să o ignorăm. Eu sper că aceste petiții să rămână deschise și cred că trebuie ca ele uh, să fie transmise Uh, și Comisiei Envi și Comisiei Transport, care sunt competente în domeniu. Mulțumesc. Thank you, Peter Iar. Vă mulțumesc, Peter Iar. Vă mulțumesc. Dacă am dat puțin uh, dovadă de umor negru, am putea spune că este păcat să se, că trebuie să așteptăm să se întâmple o catastrofă pentru a înțelege că ceva nu funcționează. Desigur, trebuie să facem o diferență între date statistice și uh, realitate. Din păcate, în acest uh, sector, uh, realitatea a fost, cam, a fost cam pierdută din ochi și trebuie să înțelegem care este realitatea și că condițiile de laborator pur și simplu nu pot fi nu pot fi îmbunătățite la nesfârșit și în plus, inovarea, crearea acestor uh, programe informatice a avut loc în, lab, în uh, laborator și asta este singura veste bună uh, în această catastrofă și mă bucură faptul că Comisia își dorește și depune eforturi să îmbunătățească realitatea. Este un lucru dificil, tocmai de aceea trebuie ca această petiție să rămână în continuare deschisă, trebuie să transmitem aceste informații uh, comisiilor competente pe fond pentru a înțelege ce se întâmplă în realitate. Avem nevoie de informațiile concrete, însă și de date uh, realistă. Drept urmare, această petiție trebuie să rămână deschisă, trebuie să fie transmisă uh, comisiilor competente competentă pe fond și uh, doar dacă lucrurile se vor îmbunătăți într-adevăr, vom putea să o închidem. În acest moment acest lucru nu este posibil, trebuie să rămână deschisă. Mulțumesc, domnul Marias. You can give the floor to Mrs. Arkin because she asked it. Uh, uh, doamna Auken ceruse inițial cuvântul, după aceea dacă se poate o să intervin eu. Margaret, dai cuvântul. Mulțumesc. Marias. E ceva remarcabil. Peter a cerut ca această petiție să rămână deschisă. Vă rog să, o, să notați acest lucru în procesul verbal. Nu știu ce se întâmplă. Eu o să-mi notez în jurnalul meu zilnic acest lucru. Sunt surprinsă, dar este foarte bine și, desigur, uh, sunt de acord cu propunerea sa. Cred că acest caz este unul care a afectat cel mai negativ reputația Uniunii Europene. Faptul că nu respectăm un uh, tratament corect, că nu ne interesează sănătatea oamenilor, Um, nici măcar nu ne interesează importanța competitivității internaționale a Uniunii Europene. Deci subminăm posibilitățile industriei europene de a avea un rol de lider pe plan internațional. Din toate aceste motive, cred că trebuie să depunem toate eforturile necesare pentru a ne asigura că instituțiile europene vor găsi răspunsul potrivit care să garanteze recâștigarea încrederii în modul în care funcționează sistemul. Tocmai de aceea susțin cele spuse de Peter și nu știu care a fost rezultatul uh, discuțiilor din Comisia EMIS, însă sper că vom obține o majoritate și în Parlament pentru că majoritatea din Parlament până acum nu a fost una prea mare și dacă am putea face ceva și în acest punct de vedere ar fi un lucru foarte bun. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Marias. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu sunt de acord cu antevorbitorii mei. Această petiție trebuie să rămână deschisă. Tratează un subiect uh, grav, relevant pentru uh, Europa și dincolo de hotarele Europei și o petiție care ne atrage atenția asupra unor probleme care au existat deja de mult timp în trecut. Sistemele de control existente, în mod evident, nu funcționau suficient de bine, nu existau controle adecvate și nu este vorba de un singur producător de autoturisme, ci de mai mulți producători de autoturisme a fost adresată, uh, am, am adresat și o întrebare comisiei și răspunsul pe care l-am primit este că nu doar compania Volkswagen este implicată, dar și alte companii producătoare de autoturisme sunt implicate. Există o comisie specială de anchetă care tratează acest subiect specific. Această comisie de anchetă dispune de expertiza necesară a discutat cu specialiști, cu experți în domeniu. Eu nu fac parte din comisia respectivă de anchetă, nu știu cum au evoluat lucrările acestei comisii, însă știu că este responsabilitatea Comisiei pentru Petiții de a păstra această petiție specifică des, deschisă, pentru a exercita presiuni mai mari asupra Comisiei Europene astfel încât uh, aceasta să ceară efectuarea unor studii de specialitate necesare. Trebuie să demonstrăm cetățenilor că ne preocupă acest subiect, protecția mediului are și ea o relevanță din acest punct de vedere pe lângă sănătatea cetățenilor. Deci, fără niciun fel de urmă de îndoială, această petiție trebuie să rămână deschisă, trebuie să vedem care vor fi evoluțiile viitoare și la un moment dat în viitor va trebui să revenim asupra acestui subiect. Doamna președinte, într-adevăr, cred că aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm. Trebuie să vedem care va fi și rezultatul uh, lucrărilor uh, Comisiei de Anchetă EMIS, care acum tocmai cred că se află în momentul în care votează raportul final și trebuie să cerem uh, informații suplimentare din partea Comisiei Europene în urma votului din uh, Comisia de Anchetă emis. Așa vom face și este frumos să vedem că uneori colegi, uh, colegii din grupuri politice diferite pot avea aceeași părere. Și, de asemenea, așa cum a spus Elena la Evi, trebuie să includem în această dezbatere și comisiile competente pe fond, Envi și Tran. Cam atât. Trebuie să-mi cer scuze pentru că am trecut atât de repede privind monitorizarea dreptului comunitar, raportul anual pe anul 2015. Am văzut că mulți uh, uh, colegi părăseau sala în acest, în acest moment. Dacă nu, este un, dacă nu este un proiect de aviz, nu cred că merită să investim prea mult timp în discutarea sa și cred că, mi se, cred că putem să trecem la următorul punct, pentru că există câțiva petiționari care așteaptă deja. Următoarea petiție, 987 din 2015, privind uh, schimbarea um, reducerii catalitice selective ca urmare a cazului Volkswagen și aș dori să dau cuvântul reprezentantei uh, comisiei, doamna Bonvisuto. Vă mulțumesc, domnule președinte. În mod evident, această petiție este strâns legată de cea anterioară. Ce pot să adaug este că aceste mecanisme de invalidare Softul la care se face trimitere în această petiție sunt, este interzis din 1998 și producătorii de autoturisme sunt obligați să respecte legea. În contextul sistemului actual de omogale de, de tip, uh, de respectarea acestei interdicții sunt uh, responsabile statele membre. Din punctul său de vedere, Comisia, așa cum am, uh, așa cum am menționat deja, a propus un nou ciclu de testare deja dinaintea apariției scandalului Volkswagen, de fapt primul act RD a fost votat de statele membre în mai 2015, după care am, ac- am accelerat eforturile, după cum am menționat deja, pentru a completa acest, uh, acest pachet. Am adoptat RDE2, RDE3 este sub examinare și va urma și RDE4. Prin introducerea acestui, acestor proceduri de testare în trafic, riscul de invalidare va fi redus, însă nu este suficient. Considerăm că avem nevoie și de măsuri mai eficiente de supraveghere a pieței. Tocmai de aceea, în ianuarie 2016, Comisia a propus o revizuire completă a sistemului de omologare de tip pentru a garanta un mai bun control și o independență mai mare a ciclurilor de testare și un rol de monitorizare a pieței care să revină Comisiei Europene. Considerăm că această propunere va răspunde deficiențelor existente în acest moment. Tocmai de aceea, Comisia a invitat atât Parlamentul European cât și Consiliul să adopte cât mai repede propunerea făcută de Comisie și să respecte nivelul de ambiție de care am dat uh, dovadă. În fine, Comisia a demarat uh, proceduri de încălcare a tratatelor împotriva șapte state, datorită faptului că nu și-au respectat obligațiile care le reveneau în temeiul legislației uh, de omologare de tip autoturism. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, dau cuvântul colegilor, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Nu e nimeni însă deocamdată a scris. Eleonora! Că... O să adaug un lucru. E adevărat că aceste dispozitive de invalidare sunt uh, criticate Însă există și excepții la folosirea acestor uh, dispozitive pentru a controla emisiile pe autovehicole. Aici este problema, pentru că constructorii auto, mai cu seamă Volkswagen, dar nu numai, invocă aceste excepții, aceste derogări la folosirea acestor dispozitive care uh, diminuează eficacitatea programelor informatice care măsoară particolele și emisiile. Într-o emisie, într-o audiere, ni se spunea că uh, tocmai pe autostradă, în anumite condiții, este important să existe astfel de posibilități de a modula măsurarea emisiilor. Uh, în uh, Statele Unite, Volkswagen a uh, admis această înșelăciune. Aici însă nu a făcut-o și atunci ancheta rămâne deschisă, trebuie să rămână deschisă. Și este foarte clar că ei s-au jucat nu numai cu încrederea consumatorilor, ci și cu sănătatea acestora. Este un lucru cât se poate de grev, grav, atunci trebuie să menținem petiția deschisă, așa cum am sugerat și pentru cealaltă petiție pe care numai ce am discutat-o. Ia selber auch Peter Iar. Îmi cer scuze, domnul Maria s-a cerut cuvântul înaintea dumneavoastră. Îmi cer scuze. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că acest raport este direct legat de cele spuse vis-a-vis -vis de prima petiție. Acum Însă, păcălirea clienților, iată ce cred că reprezintă problema, Volkswagen a păcălit clienții, acest lucru a fost acum dezvăluit și în presă s-a anunțat că acum uh, acești clienți primesc compensații din partea Volkswagen. Același lucru trebuie să se întâmple în cazul acestor uh, manipulări ale software-ului. Nu înțeleg de ce discutăm la un nivel așa de superficial în Statele Unite. lucrul a fost gestionat într-un mod foarte clar. Clienții care au fost victime ale acestui scandal au primit compensații semnificative, lucru care trebuie să se întâmple și în Europa. Să luăm uh, în calcul și efectele nocive pe care le-au avut asupra cetățenilor, pentru că aceste emisii care au fost ascunse nu au fost luate în calcul. Trebuie să existe sancțiuni care să fie aplicate pentru ca situația să nu se repete. Uh, nu doar în ceea ce privește Volkswagen, ci în ceea ce privește întreaga industrie constructoare de autovehicule din Europa. Întrebarea uh, pe care am adresat-o comisiei a reflectat foarte clar că și alte companii fac obiectul unor verificări la ora actuală pentru a vedea în ce măsură acestea și-au păcălit clienții. Cred că această petiție trebuie să rămână deschisă și trebuie să sprijinim toți petiționarii care de, abordează acest subiect. Domnul Iar are cuvântul și eu sunt de părere că această petiție ar trebui să rămână deschisă, ar trebui să o trimitem comisiei speciale competente pe fond și să vedem ce recomandări vom primi din partea Comisiei EMIS și cum putem îmbunătăți protecția consumatorilor. N-am plâns foarte mult, însă compensările, în ceea ce privește compensările, americanii sunt cu mult înaintea noastră. În primul rând, protecția consumatorilor, cuvântul cheie. Cine păcălește, trebuie să plătească. Pe de altă parte, compensările achitate în Uniunea Europeană față de cele achitate în Statele Unite sunt uh, derizorii. Trebuie să arătăm uh, companiei că dacă a fost prinsă, trebuie să sufere, dar am impresia că suferă doar în America și aici nu. Iată, din punct de vedere legislativ, cred că există îmbunătățiri pe care le putem aduce, iar atunci când Comisia Specială EMIS își va prezenta concluziile, putem să încheiem, să închidem această petiție. Există, bineînțeles, și aspecte favorabile și negative. În criză, de, de altfel, uh, rezidă și șanse și avem, iată, șansa să facem astfel încât ca această situație să nu se mai repete. Mulțumesc foarte mult, doream doar să vă comunic că s-a încheiat activitatea Comisiei EMIS din această clipă, după vot, s-a încheiat activitatea Comisiei, aceasta s-a finalizat așadar, dar dați-mi voie să procedăm în acest fel menținem petiția deschisă și păstrăm un dialog permanent cu Comisia, indiferent în ce, in, mai ales în ceea ce privește actualizarea procedurilor de infringement care sunt în, cu, în curs în cele șapte state membre amintite în comentariile de la început. Haideți să procedăm în acest fel și să continuăm. Este o adevărată onoare și un privilegiu să urez bun venit uh, petiționarilor care se află alături de noi. E vorba de Renato Amoroso în ceea ce privește uh, funcția judecătorului de pace din Italia și o serie de alte petiții pe care nu am să le repet pentru a economisi timp. Aș dori să dau acum cuvântul, uh, să dau cuvântul petiționarilor, 5 minute fiecare, începând cu Grosela Barone. Vă rog. Chiarissimo Presidente, chiarissimi onorevoli deputati. La... Doamnă președinte, domnilor deputați, cererea de deschidere a unei proceduri de încălcare din partea Parlamentului European împotriva Italiei în ce privește tratamentul ilicit uh, care este aplicat în Italia a judecătorilor onorari, mai ales a judecătorilor de pace, reprezintă Um, o situație abuzivă care este astăzi um, dovedită de la începutul uh, introducerii acestui statut uh, acum 20 de ani. Acest lucru a fost demonstrat de CES și de um, Comitetul Economic și Social. În 1999 uh, Europa Uh, vorbea despre acordul cadru care vizează contractele pe termen determinat. Acolo se expun niște principii generale care uh, sunt legate de aceste contracte fixe și ideea este să avem un tratament general uh, nediscriminatoriu pentru lucrătorii care lucrează sub contracte de acest tip fixe. Ei bine, în Italia, prin statutul jucătorilor de pace, se încalcă deja această legislație pe um, contractele determinate. Există clar o, o lipsă de argumentare din partea guvernului când vine vorba de acest statut. Acordul cadru spune că um, acordarea astfel de uh, uh, contracte fixe este legată de nevoia de a avea uh, contracte pe o perioadă fixă, deci determinată, care se pot succeda. Însă e clar că trebuie să demonstreze angajatorul că el nu face dovadă de comportament abuziv este foarte clar că judecătorii de pace din Italia sunt o parte integrantă din justiția italiană de 20 de ani, 20 de ani încoace. Noi uh, uh, avem multe competențe în materie civilă, dar și penală, rezolvăm foarte multe cauze și suntem, de asemenea, dotați cu niște competențe exclusive, cum ar fi expulzarea imigranților ilegali. În acordul cadru, vă spuneam, uh, există niște prevederi legate de uh, neprelungirea acestor uh, contracte. Vreau să reamintesc și jurisprudența CEJ în materie de contracte fixe, determinate. În momentul în care ele nu sunt prelungite sau sunt prelungite, ele trebuie să fie oricum urmate de niște argumente și asta la anumite date limite. E clar că cazul specific al uh, jucătorilor de pace din Italia Eh, este unul în care guvernul nicio clipă nu a uh, urmat această procedură. Astfel, statul italian uh, a demonstrat că față de noi, judecătorii de pace, uh, încalcă dreptul contractelor și încalcă dreptul european. Și în acest sens noi solicităm o procedură de infringement, de încălcare a Italiei pentru a putea repune în drepturi această categorie cu o uh, remunerație echivalentă cu cea a salariilor judecătorilor, cu un uh, statut echivalent cu cel al funcționarilor publici pentru pensie, pentru concediu de, um, concediu de boală, dar și pentru concediu de maternitate. Eu am gemeni și nu am putut să mă bucur de uh, concediu de maternitate, a trebuit să mă întorc la muncă după trei luni de la naștere și nu mai vorbesc de colegi care au trecut prin uh, chimioterapie și ar trebui să se întoarcă imediat la serviciu, tocmai pentru că nu au aceste concedii de boală garantate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum are cuvântul Manuela Artone. 5 minute de asemenea. Buongiorno, mi presento. Sono Emanuela Artone. Bună ziua, sunt Manuela Artone, judecător de pace din Roma și uh, judecător onorar din 1998, deci 19 ani și de 15 ani uh, judecător de pace, în mod neîntrerupt și uh, complet, ca și timp de lucru. E clar că în momentul în care tratez mii de cauze în fiecare an, eu nu pot să am și alte activități profesionale. Și pot să vă spun că uh, avem tot felul de proceduri, noi, judecătorii de pace, și în materie civilă și în materie penală. Este clar că această uh, titulatură de onorar este una fictivă, pentru că este clar că judecătorii de pace uh, nu sunt uh, absolut deloc onorari. Avem legea din 1991, legea 374, care fixează la un număr de 1267 prag, uh, pragul uh, maxim pentru care statul poate să plătească judecătorului de pace. E vorba de un prag maxim de hotărâri pe care el le uh, emite și este foarte clar că dacă ar avea o asemenea posibilitate, el ar avea un salariu echivalent cu cel al unor judecători. Dacă facem un calcul uh, uh, foarte simplu, este foarte clar că statul italian este foarte exigent față judecătorii de pace sentințele pe care le, uh, le emite un judecător de pace au aceeași valoare juridică ca și cele emise de tribunalele obișnuite italiene și e vorba de același drept uh, substanțial și procesual. Ca să poți să scrii 1267 de sentințe, trebuie să lucrezi cu normă întreagă și nu poți să faci altceva. Jucătorul de pace trebuie să fie foarte profesionist, trebuie să arate care experiență. Și asta s-a și întâmplat, pentru că foarte mulți jucători de pace au fost renoiți în această funcție de-a lungul acelor 20 de ani de când există această lege. Și asta uh, prin consfințirea calităților de către Consiliul Superior de Magistratură și așa mai departe. Este foarte clar că statul italian a fixat acest perimetru de activitate cu 1267 de sentințe uh, anual și este foarte clar că ne concentrăm mult pe productivitate. Uh, jucătorii de pace chiar au o productivitate foarte mare pentru că lucrează cu normă întreagă. Lucrează cu normă întreagă și dau uh, sentințe, dar nu au niciun fel de drepturi. Statul italian nu a dorit deloc Uh, a dorit întotdeauna să renoiască aceste contracte onorarii, chiar și pentru 12, pentru 20 de ani, în mod neîntrerupt, pentru că altfel și-a dat seama că sistemul judiciar din Italia se sufocă, așa cum arată uh, și statisticile oficiale. Uh, Asta vine împotriva directivelor din 99, din 97, din 98, din 2003, așa cum se arată de altfel și în uh, o serie de jurisprudențe de la Curtea de Justiție, de pildă hotărârea O'Brien și Mascolo. În concluzie, legea din 1991 și continuarea acestei uh, idei că uh, e vorba de judecători onorari reprezintă o ficțiune și asta a permis statului italian să se bucure uh, pe gratis de niște lucrători cu normă întreagă, foarte productivi și la un preț de nimic, în condițiile în care nu le-a recunoscut deloc niciun fel de drepturi și de protecție. Iată ce denunțăm noi în această petiție și cerem să se Uh, înceapă procedura de infracțiune împotriva Italiei, conform articolelor 268, 59 și 60 din TFUE. Vă mulțumesc foarte mult! It would be mulțumesc foarte mult! Acum ar fi interesant să ascultăm și um, reprezentantul uh, trimis de reprezentanța permanentă a Italiei este coordonatorul pentru încălcări și ajutorul de stat. Mă bucur că pot să vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să-i salut pe toți deputații europeni și pe toți petiționari și pe toți cetățenii prezenți aici. E vorba de un caz foarte important. E vorba de o situație care continuă de multă vreme și guvernul italian este conștient de acest lucru. despre ce vorbim. Vorbim despre o situație destul de problematică, care provine din faptul că inițial am încercat să găsim o posibilitate de a vedea cum poate eh, să fie eh, plătit un eh, judecător onorariu față de un judecător uh, obișnuit. Uh, marea problemă provine de la un motiv juridic. Constituția italiană spune că funcția jurisdicțională este exercitată de magistrații obișnuiți, ordinari. Și acest tip de serviciu poate să fie prestat în plus și de către alte persoane, în afara tribunalului, care eh, cumva exercită un, dat, un drept eh, cetățenesc care nu poate să fie remunerat. De aici și definiția judecătorii obișnuiți sunt aleși prin, de fapt nu sunt aleși, câștigă un concurs pe când uh, un simplu, un simplu interviu este suficient pentru a selecționa un judecător de pace sau onorariu. Asta nu înseamnă că aceștia din urmă nu au un rol fundamental în justiție. Nu, e un rol foarte important pentru funcționarea justiției în Italia. Și iată de ce guvernul își dorește neapărat uh, să le recunoască acestora un statut analog celui al magistraților uh, obișnuiți. Asta înseamnă, bineînțeles, uh, salarii, apoi uh, concediul de maternitate, zile nelucrătoare și orare de lucru acceptabile. Guvernul italian are tot interesul să găsească o soluție care să permită o recunoaștere a acestui statut și, bineînțeles, asta înseamnă că și Comisia Europeană trebuie să-și dea acordul aici. De aici, uh, noi uh, suntem într-un dialog. Italia are voință de a găsi o soluție echilibrată și o soluție rapidă care să ducă la o reformare a acestui sector cât mai rapid posibil sau chiar urgent, pentru că guvernul are o, formă de delegație legislativă din partea Parlamentului European, uh, Parlamentului Italian, mă scuzați, care i-a fost acordată și care va expira în martie. Iată de ce necesitatea de a merge foarte repede și iată de ce petițiile intervin la un moment foarte potrivit. Deci noi uh, privim cu ochi uh, buni uh, aceste demersuri. De asemenea, cu Comisia Europeană avem contacte foarte pozitive. Încercăm să găsim o soluție satisfăcătoare și rapidă până când va interveni această scadență în această primăvară de care v-am vorbit. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Comisia se află alături de noi. Iar acum uh, mă bucur că pot să-i dau cuvântul uh, doamnei Tramăzada pentru a ne explica situația. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Comisia este la curent uh, cu situația pe care tocmai ați descris-o. Am primit de asemenea numeroase plângeri, în uh, linii mari 70. Se pare că e un caz destul de serios. Am primit informații detaliate, sute de pagini care fac în continuare obiectul analizei, așa cum a scos în evidență trimisul reprezentanței italiane. Uh, ne aflăm în contact strâns cu autoritățile din Italia pentru a găsi o soluție Pot să vă spun deocamdată că analizăm legislația, plângerile și informațiile pe care le-am trimis. Le-am primit, îmi cer scuze, pot să vă spun doar că ne vom concentra asupra următoarelor aspecte, definiția lucrătorului, dreptul la concediu de maternitate, dreptul la concediu anual plătit, succesiunea în mod abuziv a contractelor de uh, de durată determinată. Iată cum stau lucrurile. Sper să venim în curând cu o soluție mulțumitoare pentru categoria acestor judecători onorifici. Cred că este foarte important pentru că, după cum spuneam, aceștia gestionează aproape 40% din procesele civile, așadar un procent important și sper să venim în curând cu o soluție bună. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că ați fost atât de la obiect și că ați scos în evidență cât se poate de clar datele. Acum, domnul Cozzolino este cât se poate de implicat în acest subiect, iar întrebarea dumneavoastră a, a clarificat situația. Vă rog să luați cuvântul înainte de toți. Tezi che, che stata qui uh, Da, eu uh, susțin uh, cele spuse de petiționari eu am adresat și o întrebare Comisiei Executive și am răspuns, am primit un, în această seară un răspuns parțial doar și el corespunde direcției generale pe care o îmbrățișez. Bine, este foarte clar că nu putem noi să găsim soluții sau să intrăm în detalii. Ar fi bine dacă Comisia PETI ar da astfel de soluții, dar nu se întâmplă asta, din păcate. Însă noi totuși putem să facem ceva și cer uh, să intre în acest exercițiu tuturor colegilor italieni sau nu. Ministrul Orlando al Justiției. Acestuia să-i adresăm o întrebare și să mai adresăm și o întrebare Comisiei. Este clar că, oricum, petiția trebuie să rămână deschisă. Dar eu cred că avem aici o fereastră uh, care trebuie să rămână deschisă. Um, acea competență delegată de la Parlamentul Italian expiră în martie. Comisia s-a angajat să meargă repede, iar noi să menținem în aceste condiții Uh, petiția deschisă, solicitând în paralel ministrului de resort și respectiv comisiei executive să uh, răspundă și, bineînțeles, cu o implicare foarte puternică a părților interesate, pentru că asta nu prea se întâmplă în Italia, din păcate, deci implicarea acestor factori pentru a găsi o soluție. E clar că Uh, avem uh, o perioadă lungă de timp la care ne referim. Uh, e vorba de o perioadă de 15-20 de ani care s-a scurs și trebuie neapărat să găsim o soluție. Pentru că este clar că s-au acumulat foarte, foarte multe acuze la adresa funcționării justiției în Italia, așa cum s-a acumulat uh, un munte de cauze. Asta este foarte clar. Însă să nu uităm că aici trebuie să ne referim la lucruri foarte clare. Dreptul muncii, dreptul italian în materie, dreptul comunitar, uh, Cartea Drepturilor Omului. Eu cred că avem, uh, slavă Domnului, de unde să ne inspirăm ca să găsim o soluție pentru că e clar că uh, jucătorii de pace uh, sunt ceea ce sunt și le uităm tocmai lor drepturilor, drepturile într-o țară care are atâta și atâtă experiență în domeniul justiției. Și atunci eu zic așa, Comisia PETI, pe baza tot ce am auzit aici, să facem o scrisoare din partea noastră să ne adresăm așadar Comisiei Europene, dar și guvernului italian, să îndemnăm să lucreze ca să găsească o soluție comună până la sfârșitul lui mai. Și e foarte clar că uh, în aceste condiții ne, îi vom convoca din noi pe petiționari ca să vedem dacă s-au rezolvat uh, lucrurile, pentru că e clar că în Italia avem o problemă cu justiția în materie civilă. Însă, Aș dori ca toată lumea să fie de acord cu acest demers, toți colegii, italieni sau nu, ca să avem o inițiativă puternică și să nu uh, pierdem această ocazie atât de bună care ne-a fost oferită de prezența aici la Parlamentul European a judecătorilor de pace din Italia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru observațiile extrem de utile. Domnule Becker, aveți acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Avem uh, în fața noastră șapte petiții foarte asemănătoare. Iar din punctul meu de vedere, există aici suficientă, există nenumărate informații. Toate detaliile importante sunt pe masă. Fiecare uh, detaliu privind activitatea judecătorilor este cunoscut și faptul că uh, judecătorii își uh, desfășoară activitatea în mod regulat, uh, nu sunt uh, posturi cu caracter supleant. Am două întrebări pentru comisie. Care sunt informațiile pe care nu le aveți? Iar în al doilea rând, de cât timp mai e nevoie. Nu mai putem lăsa petiționarii să aștepte. Petițiile, bineînțeles că trebuie să rămână deschise. Mulțumesc foarte mult, domnule Becker. Acum, domnul Marias. Mulțumesc, doamne președinte. avem în fața noastră o situație obișnuită, o încălcare a acelui acord cadru încheiat pe 18 martie 1999, care afirmă că abuzul sau prelungirea în mod abuziv a unor contracte pe termen determinat face ca angajatorii să evite contracte permanente, lucru care este interzis. Iată de ce aceste nevoi concrete ale lucrătorilor sunt permanente, au nevoie de contracte permanente, fie că e vorba de sectorul privat sau sectorul public. Respectăm acest lucru. E un lucru pe care îl cunoaștem cu toții și care se aplică peste tot. Însă statele noastre membre încalcă acest acord cadru, un acord fundamental, de pildă în Grecia. Și am ridicat recent o întrebare în acest sens, în ceea ce privește ca personalul cu caracter auxiliar, de pildă profes- profesorii, doream uh, să scot în evidență că nu se uh, permanentizează postul acestor profesori, profesori care în cele din urmă pleacă uh, și se angajează în, instituții din afara sectorului academic, din afara sectorului universitar. Ne confruntăm în situația actuală cu postul judecătorilor de pace și se recunoaște că se încalcă în mod clar acestui regulament din 1999. Trebuie să se întâmple acum două lucruri. În primul rând, Comisia ar fi trebuit să aducă deja în instanță, în fața cerși, această cauză. Ar fi trebuit să fi declanșat deja procedura de încălcare, în primul rând. Iar acum, în al doilea rând, Parlamentul și guvernul din Italia trebuie să găsească o soluție acum. Deja e, de fapt, prea târziu să găsească o soluție așadar la problemele cu care se confruntă acest, acești petiționari. Ei ne-au prezentat foarte clar deja problemele. Nu mai există niciun motiv pentru întârziere. Până în luna mai ar trebui să existe legislație clară care să facă ajustările necesare. Dorim așadar ca această petiție să rămână deschisă. Dorim să facem presiune asupra guvernului italian, deși s-au exprimat în mod favorabil în acest sens. Trebuie să ne pronunțăm foarte clar că problema trebuie rezolvată astăzi, să nu așteptăm următorul guvern sau promisiuni că viitorul guvern s-a ocupat de această problemă. Nu, problema trebuie abordată acum. Pentru că drepturile fundamentale ale acestor cetățeni sunt încălcate. Mai discutăm și despre problema remunerației. Acești uh, cetățeni trebuie plătiți. O anumită compensație trebuie plătită acestora. Bineînțeles, sprijinim toți petiționarii și vom reveni asupra acestei petiții. Vă rog, am și eu o rugăminte. Când luați cuvântul, vă rog să fiți succinți. La un minut să vă limitați, aș spune de pe acum. Ce s-a spus deja nu trebuie repetat. Eleonora, ai cuvântul. Încearcă să fie cât se poate de succintă. Dunque, eu sunt mult de acord. Eu sunt de acord cu ce a spus colegul Marias. Vreau pur și simplu să repet un lucru. Decizia Comitetului European pentru Drepturile Sociale a arătat foarte clar că există o echivalentă funcțională, de funcțio, funcțională între judecătorii de pace și judecătorii obișnuiți, ordinari vreau să reamintesc un lucru, și anume Cerj, care s-a pronunțat în 2012 în materie. Și atunci, guvernul uh, cu acea prerogativă delegată din 57 pe, numărul 57 pe care și-a uh, uh, asumat-o, mai mult a agravat lucrurile, adică acțiunea guvernului mai mult a agravat lucrurile și a făcut ca situația să fie și mai precară. Eu sunt de acord cu ce au spus colegii, să scriem o scrisoare, dar și să fim vigilenți în continuare, pentru că este foarte clar că această legislație este una uh, foarte negativă, este una care încalcă drepturile și sper ca lucrurile se rezolve cât mai curând posibil. Domnul Pulieze, mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. Eu îl înlocuiesc pe domnul uh, Cirio, care este foarte interesat de această tematică, dar a trebuit uh, să se întoarcă în Italia pentru alte angajamente instituționale. Uh, și eu mă interesez de acest subiect, am cosemnat niște întrebări în acest sens și nu pot să nu îmbrățișez criticile care au fost adresate în acest context pentru că este foarte clar că ele reflectă problemele cu funcționarea justiției în Italia. Poate să există niște paradoxuri aici uh, când vine vorba de statutul acestor uh, judecători, e vorba de remunerare, e vorba de um, dreptul la concediu de maternitate, e vorba de zilele um, de concediu și așa mai departe. Sunt lucruri care foarte clar trebuie să fie lămurite uh, cu, în legătură cu aceste persoane. Ca și domnul Coțolino, vreau să spunem că trebuie să menținem această petiție de, uh, deschisă și îi felicit și pe colegii neitalieni că se implică în acest subiect. Este o bătălie care trebuie să fie câștigată și asta într-un timp cât mai scurt. Mulțumesc foarte mult! Domnul Terry Cabras este ultimul vorbitor. Foarte pe scurt vă rog și apoi să încerc să trag niște concluzii. Mulțumesc. Sunt de acord cu ce s-a spus aici. Însă e vorba că sunt magistrați onorifici, dar fără bani. Fără bani și fără drepturi. E groaznic, e groaznic și este de neacceptat o asemenea situație. E clar că o problemă care este foarte complicată, chiar dacă este o problemă care durează de multă vreme uh, și este și urgentă și este și foarte gravă. Vreau să spun că am dubii în legătură cu ce s-a spus aici, că se va uh, rezolva până luna mai. Mm, poate că da, poate că nu. Comisia vine și spune că ei speră să găsească o soluție în curând, spun ei. Trebuie să fie ceva imediat. Uh, și avem uh, deja 20 de ani care s-au scurs și nu cred că în două luni o să venim și o să rezolvăm noi lucrurile. Lucrurile, da, trebuie să fie lămurite și, bineînțeles, petiția trebuie să fie menținută deschisă. Mulțumesc foarte mult! Acum ne întoarcem la cei doi petiționari care au venit, dar care încă nu au uh, deschis gura. E vorba de doamna Paula Marcheta. Vă rog, foarte pe scurt, maxim două minute, poate chiar mai puțin, și apoi domnul uh, Rossi. Doamnă președință, președinte dom, domnilor deputați, eu mă refer la uh, petiția 0177 pe 2016. Vreau să menționez niște aspecte de incompatibilitate. Uh, după 25, 25 de ani de funcționar, judecătorul de pace este o structură stabilă în justiția italiană și este vorba de un judecător profesionist. E adevărat că articolul 1 din uh, uh, 1941 um, privind uh, ordinea justi de justiție spune că judecătorul de pace este un judecător ordinar care aparține ordinului judiciar, așa cum a fost consfințit și prin legea din 1991. Printre elementele care sunt în comun între cele două tipuri de judecători se eh, remarcă și un sistem foarte clar de incompatibilități care pare să fie mult mai eh, eh, stringent pentru judecătorul de pace decât pentru judecătorul obișnuit. Este foarte clar că judecătorul de pace nu poate să facă nicio altă activitate profesională plătită ca funcționar de stat sau în alt domeniu, nici public și nici privat. Este vorba deci de o incompatibilitate care chiar și uh, este și mai stringentă decât pentru judecătorii de pace uh, normali, care îi pot să au și un fel de alte posibilități de a avea o carieră politică, de exemplu. Este foarte clar că judecătorii de pace de, de obicei uh, pot să exercite profesiunea de avocat, însă eu știu foarte bine uh, că volumul de muncă nu le permite acest lucru. Vreau să vă spun, tot așa pentru a demonstra cât de stringente sunt condițiile pentru jucătorul de pace, să vă dau un exemplu legat de cât de importantă este pentru acești judecători de pace independența, echilibrul și uh, funcția pe care o exercită. Ei nu pot să aibă niciun fel de altă activitate este foarte clar că judecătorul de pace este tratat uh, cu multă rigoare când vine vorba de obligații și cu mult mai puțin interes când e vorba de, uh, de uh, drepturile sale. Este foarte clar că acest sistem este cât se poate de precar. Sistemul de incompatibilitate, doamna președintă întrerupe. Da, am în, auzit deja aceste lucruri și cred că nu are sens să mai fie repetate. Îmi mm, pare foarte rău că trebuie să vă întrerupem, dar ar fi bine să lăsăm și uh, ceilalți petiționari să se exprime și să, într-un mod cât se poate de convenabil, inclusiv pentru interpreții. Domnul Alberto Rossi are cuvântul. Domnul Rossi, foarte pe scurt, guvernul uh, italian minte, minte sfruntat. În Italia, guvernul recurge la un decret care dorește să lege de mâini și de picioare această profesiune a judecătorilor de pace care lucrează din răsputări. Ei doresc ca această meserie să devină o, o, o meserie uh, cu normă parțială și nu, doresc, uh, nu dorește guvernul să aibă niciun fel de protecție socială pentru judecătorii de pace. Este foarte clar, uh, domnul Coțolino a spus ceva ce m-a surprins. Problema nu este de a actualiza această legislație până la sfârșitul lui mai. Nu, e vorba de a anula, de a abroga această lege care este una indecentă și care um, um, pur și simplu și-a bătut joc de mii de persoane în ultimii 20 de ani și persoane și familiilor. Și atunci noi dorim să spunem că uh, uh, Italia nu, doa, nu rește decât să câștige timp cu această atitudine și nu vrea nici, în niciun fel să rezolve situația noastră. Aceasta este adevărul, uh, domnilor. Dacă doriți să luați act, bine. Dacă nu, putem să continuăm la nesfârșit și să pierdem timpul, pentru că este foarte clar că uh, își bat joc de noi. Colegii mor. Uh, avem colegi care au mort, uh, au murit săptămâna trecută, n-au avut niciun fel de concediu de boală și uh, vreau să vă spun că dacă ai un accident de mașină și rămâi paralizat și îți pierzi locul de muncă, nu ai niciun fel de drept, nu ai niciun fel de uh, alocație în acest sens. Este o rușine, e o rușine. Uh, parlamentarii vin și spun să așteptăm până în mai. Ce vrem să așteptăm? Dorim pur și simplu să fie abrogată această legislație. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! V-ați pronunțat foarte clar. E un sprijin uh, din partea tuturor colegilor în ceea ce privește, toată lumea de acord în ceea ce privește felul în care trebuie să continuăm, răm, uh, lăsăm petiția deschisă. Mă adresez acum direct comisiei și acum am să vă citesc pe dumneavoastră, domnule Becker, ce informații noi vă mai sunt necesare și care ar fi calendarul, cât timp vă mai trece înainte să interveniți. Iar acum uh, mă voi adresa Comisiei Italiene de Petiții, așa cum a scos în evidență colegul Coțolino, pentru a cere informații suplimentare pentru a continua dialogul și vom trimite o scrisoare foarte fermă Ministrului de Justiție din Italia. Intenționez să-i cer să-mi spună în ce fel guvernul din Italia va rezolva situația și va readuce încrederea în sistemul judiciar din Italia, pentru că iată miza noi vom încerca să folosim situația pentru a lămuri lucrurile. Și vom scoate de asemenea în evidență ce spuneați, numărul de familii care sunt afectate de această situație atât de neobișnuită, care nu e deloc situație din alte state membre. Și vom continua în acest fel. E nevoie ca judecători, ca această categorie de judecători să fie recunoscută. Putem proceda în acest fel și văd că toată lumea e de acord. I turn to you petitioners and uh, rest assured this committee is taking your case extremely seriously. Acum adresez petiționarilor, stați liniștiți, comisia noastră ia în serios cazul dumneavoastră. Vă urez drum bun înapoi în Italia și nu doream să vă urez bun venit înapoi, dar Vom încerca să facem tot ce ne stă în putință pentru a remedia situația dumneavoastră. Iar acum avem foarte puțin timp la dispoziție pentru următoarea petiție. Trebuie să-mi cer scuze uh, petiționarilor. E vorba de petiția 429 referitor la proiectul uh, de dezvoltare urbană ca la Mosca din uh, Valencia. Iar petiționarul este Marta Gălen și Robert Johnston. Vă dau cuvântul încercați să împărțiți timpul între dumneavoastră și vă rog să fiți cât se poate de succinți. Domnule Houston, aveți cuvântul înainte. Iar cei care părăsesc încăperea, vă rog să faceți acest lucru cât se poate de repede și în liniște, ca să putem continua cu următoarea petiție. Mulțumesc, domnule președinte. Îi suntem recunoscători Comisiei PETI pentru că a păstrat acest punct pe ordinea de zi din momentul în care s-a prezentat petiția inițial, uh, în 2010, care a fost sprijinită de 7.000 de semnături. După șapte ani, doamnă președinte, s-a ajuns la clipa decisivă în uh, ceea ce privește viitorul acestui ultim kilometru de uh, tărâm uh, virgin pe această coastă. Ceilalți kilometri au fost acoperiți de construcții uh, piața imobiliară din această zonă a Spaniei și-a revenit în ultimele luni, iar dezvoltatorul imobiliar dorește să profite de această ocazie pentru a-și concretiza planul de a construi 1500 de locuințe pe acest teren. Uh, planurile sale au fost uh, amânate, chiar paralizate de insistențele Parlamentului European și ale Comisiei Europene, ca Uh, și cerința ca acest proiect să facă obiectul unui studiu de impact de mediu. Studiul a fost finalizat în 2014, a fost uh, <laughs> realizat de dezvoltatorul imobiliar propriu-zis, lucrul uh, care de altfel este, respectă legea în vigoare, în ciuda evidentului conflict de interese. Studiul respectiv a fost criticat atunci când a fost publicat Partidul nostru politic uh, a înaintat 1700 de obiecții, dar obiecțiile cele mai importante au venit din partea ofițerilor uh, de mediu ale primă, ai primăriei. Aceștia au criticat propunerile considerând că nu protejează două specii um, 12 la ora actuală periclitate pentru că zona vizată pentru dezvoltarea imobiliară ocupă habitatul acestora, nu se ia în calcul de asemenea uh, dreptul uh, tradițional de trecere, nu se ia în calcul impactul socioeconomic al acestui plan imobiliar de amploare De asemenea, s-a criticat faptul că nu s-a luat în calcul resursele de ape. După părerea noastră, dacă acest proiect s-ar concretiza, populația din zona ar crește cu 20%. Nu s-au făcut modificări din anul 2014. Doamne președinte, rezidenții și cetățenii s-au angajat într-o luptă fără egal dezvoltatorul imobiliar face parte dintr-o companie națională care exercită numeroase influen- care exercită o influență considerabilă și are contacte în zonă, poate cumpăra ehm, expertiza juridică necesară. Vocea noastră nu a fost ascultată, autoritățile locale și regionale fac uh, obiectul unei considerabile presiuni și prin urmare facem apel la Comisia PETI pentru a crea un uh, mediu mult mai echitabil. Mulțumesc foarte mult! Mă întreb dacă doamna Ghilen are ceva de adăugat sau dacă putem continua. Mulțumesc, aș dori să mă exprim foarte succint. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat această ocazie de a exprima în acest spațiu o solicitare importantă pentru teritoriul nostru, pentru că este vorba tocmai de, următor, de ultimul kilometru de uh, plajă neatinsă amenințată de construcția 1500 de eh, locuințe. După cum spunea colegul meu, eh, s-a realizat un studiu de impact de mediu grație insistențelor acestei comisii. Este un studiu însă eh, fals care urmărește să amăgească, deși pe hârtie s-au îndeplinit solicitările comisiei, însă realitatea e mult mai amară, așa cum arată numeroasele delegații care s-au prezentat, chiar și raportul din partea administrației. Din păcate, autoritățile responsabile nu au gestionat așa cum trebuie situația. Se pare că se ignoră faptul că nu e relevant că există un studiu de mediu, ci important este faptul să nu existe, să nu se producă un impact asupra mediului înconjurător care să ducă la deteriorarea acestuia. De altfel, nu se respectă drepturile comunității autohtone care nu ia în calcul introducerea acestui spațiu ca la Mosca. Este important ca acest spațiu să fie protejat de interesele sectorului imobiliar. Cred că se vede foarte clar că trăim într-o țară unde e imposibil să inversăm procesul de urbanizare. Deși se distruge în acest fel un ecosistem unic, ca cel uh, în uh, discuție, persoanele sunt uh, condamnate la a trăi în orașe masificate, fără servicii. Avem în jurul nostru un mediu înconjurător excepțional, însă, în ciuda acestui fapt, nu a existat nicio inițiativă de a pune în aplicare un model de dezvoltare durabil. În Oriola există multe persoane foarte diferite care sau și-au pus forțele în comun pentru a-și face revendicările auzite. Este foarte important pentru Europa E o chemare, așadar un apel la adresa Europei care să continue în acest fel să supravegheze ce se întâmplă. Iată de ce venim în fața acestei comisii astăzi, rugând-o să-și mențină atenția asupra acestei mici părți a teritoriului european, care reprezintă însă uh, un simbol important pentru societățile pe care le dorim pentru viitor. Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze că vă oblig, dar în câteva minute nu vom mai avea interpreți. The Ramos Floredo din partea comisiei este prezent și v-aș ruga să fiți cât mai subțin posibil. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ținând seama de faptul că nu am la dispoziție prea mult timp și ținând seama de cele deja spuse, aș dori să mă refer doar la comunicarea în scris și să spun că datorită, mulțumită implicării Comisiei pentru Petiții în această chestiune, chestiune și datorită acțiunilor la care a recurs Comisia Europeană în urma solicitărilor Comisiei pentru Petiția Uniunii Europene, autoritățile spaniole și-au schimbat poziția inițială și au spus, au recunoscut faptul că evaluarea de impact asupra mediului uh, nu era suficientă și că uh, trebuie să fie puse în, să fie puse în aplicare normele directivei europene privind evaluarea uh, impactului asupra mediului. S-a făcut o evaluare a impactului uh, asupra zonei urbane și că proiectul respectiv trebuie să treacă printr-o evaluare a impactului de mediu. Și în temeiul informațiilor de care dispunem, este evident că autoritățile spaniole nu au, cum, nu au finalizat evaluarea impactului de mediu și cu toate acestea nu considerăm că autoritățile spaniole, spaniole nu vor uh, efectua până la capăt uh, această evaluare ținând seama de bogăția naturală a acestei zone. Și aș dori să vă spun că unul din princip- principalele obiective ale directivei privind necesitatea efectuării um, de evaluări ale impactului asupra mediului este că stabilește niște proceduri foarte clare și, în al doilea rând, parti- uh, permite participarea societății civile oferă partenerilor sociali un rol mai activ din acest punct de vedere. Să sperăm că această, sperăm că această directivă va fi uh, respectată. Aceste norme sunt obligatorii și în momentul în care vom dispune de toate informațiile necesare, vom putea lua decizia potrivită. Vă mulțumesc. Doamna președintă, mai avem trei vorbitori înscriși pe lista oratorilor și cred că putem proceda la fel ca și cum am procedat cu uh, petiția anterioară, deci uh, vă rog să nu repetați lucrurile care sunt deja uh, precizate. Doamna Albiol, vă mulțumesc. În primul rând, cred că toate petițiile au aceeași importanță și trebuie să fie tratate într-un mod egal. Nu este corect să spunem că unele, unele petiții să fie discutate în 30 de minute, altele în 10 minute. Dacă aveți uh, senzația că nu uh, am avut suficient timp, atunci ar fi mai bine dacă am reveni asupra unei petiții într-o reuniune viitoare. În al doilea rând, aș dori să mulțumesc uh, petiționarilor pentru activitatea lor și pentru ceea ce încearcă să facă pentru respectarea integrității teritoriale. Comisia Europeană ne-a dat un răspuns în scris, datat din 2012 și nu înțeleg cum este posibil ca să se facă trimitere la răspunsul respectiv din 2012. Suntem în anul 2017, deci nu înțeleg de ce faceți trimitere la anul 2012. Sper, speram ca Comisia să fie reevaluat situația acum pentru a vedea ce s-a schimbat din 2012 până acum și pentru a ne oferi răspunsuri mai specifice. Asistăm din nou la o petiție provenit, care provine din regiunea Valencia, care denunță un urbanism sălbatic care amenință mediul înconjurat, înconjurător și peisajul. Este vorba de un kilometru, un ultim kilometru de teritoriu, de teren uh, rămas uh, virgin. Știm cât de mare a fost boomul imobiliar în uh, Spania și este un subiect care revine și este din nou de actualitate. După cum a spus președinta comisiei noastre, este deosebit de importantă și pentru noi protecția mediului conjurător. Drept urmare, comisia noastră a cerut o evaluare a impactului asupra mediului conjurător. Se pare însă că studiul respectiv nu a ținut cont însă de schimbările care au loc pe coasta respectivă. Evaluarea impactului asupra mediului conjurător nu menționează, de exemplu, micile micro uh, rezervații unde există cele două specii amenințate cu dispariția. Deci, în concluzie, <coughs> eu aș propune ca comisia noastră să se adreseze autorităților uh, din Valencia să le ceară efectuarea unei um, evaluări independente a impactului asupra mediului, care să țină seama de toate aspectele, de efectele cumulative ale uh, planurilor urbanistice actuale. Putem menționa, de exemplu, faptul că resursele de apă sunt afectate în mod negativ și să se țină seama de toate aspectele menționate de petiționari pentru a um, îndemna autoritățile să protejeze Uh, să protejeze teritoriul respectiv. În ceea ce privește proiectul de dezvoltare urbană ca la Mosca, petiționarii mi se pare că au dreptate. Trebuie să discutăm cu autoritățile spaniole în legătură cu acest subiect. Domnul Terica Bras. Mulțumesc, doamnă președinte. Discutăm despre un, o suprafață de un kilometru. La o, la o prima vedere nu este un teritoriu prea extins, însă are o importanță esențială. Și eu aș dori să am o abordare uh, legală și din perspectiva mediului înconjurător. Discutăm despre un raport care nu este suficient de prescriptiv din punct de vedere legal și mă întreb ce va face Comisia. Cred că ceea ce ne dorim este să cerem în primul rând rezultate. Trebuie să obținem rezultate pentru că nu s-a făcut absolut nimic din anul 2012. Această problemă a rămas nerezolvată din anul 2012 și cred că trebuie să facem ceva pentru a merge înainte în mod uh, real. Vă mulțumesc. Rosa. Foarte pe scurt, doamnă președinte, cred că această petiție ar trebui să rămână deschisă în temeiul ultimelor uh, informații de care dispunem. A fost or- organizată o audiere publică și că autoritățile din Valencia vor uh, discuta Uh, vor discuta acest subiect. În ianuarie a fost uh, demarată această audiere publică care va fi încheiată cândva în viitor, după care se va trece la uh, efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului înconjurător. Eu sunt sigură că autoritățile vor își vor desfășura activitățile într-un mod independent. Guvernul respectiv este de stânga, dacă îmi permiteți această precizare, Însă este important ca rapoartele respective, evaluarea, evaluările privind impactul asupra mediului, asupra mediului înconjurător să, fie independente și uh, mă bucură faptul că suntem foarte atenți la respectarea procedurilor. Doamna președinte, în ceea ce privește această petiție, sper că vom găsi o soluție uh, care să mulțumească petiționarii și să evite orice agresivitate din partea colegilor. O vom păstra deschisă, vom trimite o scrisoare autorităților regionale prin care le atragem atenția că această petiție a îngrijorat deja de mai mulți ani comisia noastră și că ne bazăm de asemenea că și Comisia Europeană își va face temele de acasă să evalueze analiza de impact efectuată până acum. Este de datoria Comisiei Europene și va reveni cu un răspuns în scris în fața Comisiei pentru Petiția cu Parlamentului European. Și în scrisoarea respectivă o să atragem atenția asupra necesității respectării directivei și că ne îngrijorează suprafața respectivă de teren, chiar dacă nu este una prea mare, este o parte sensibilă a Uniunii Europene, o parte frumoasă a Uniunii Europene, deci vom reveni asupra acestui punct, vom face cele prezentate tocmai de mine și vom reveni cu acest punct pe ordinea de zi în momentul în care va exista o, o evaluare a impactului totală evaluată, analizată de Comisia Europeană. Cu acestea am încheiat. Vă urez uh, drum bun uh, înapoi în, în Spania și mai avem un minut pentru a prezenta rezultatele misiunii de informare din uh, Suedia, cu care vom încheia reuniunea noastră. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Această misiune de informare din Suedia a avut loc anul trecut. Cu această ocazie am purtat discuții foarte bune cu autoritățile suedeze. Au fost discuții deschise și eu am avut percepție, o percepție personală că există voința din partea autorităților uh, suedeze de a rezolva această problemă și o să vă transmit cât mai repede posibil uh, o um, variantă scris a raportului privind ce am făcut în această delegație. mulțumesc, Fal, pentru intervenția ta la punct. Doamna președinte, mulțumesc și interpreților pentru timpul suplimentar. Mulțumim și noi. Mulțumesc tuturor colegilor și ne revedem în curând.